Eh, trebuia să clarifică această situație și, după cum spuneam, mâine vom vedea cât de raționali suntem într-adevăr. Mulțumim, doamnă Luling. Dezbaterea pe marginea acestui punct s-a încheiat. Vom vota mâine la ora 12. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul doamnei Hübner, instrumentele de împărțire a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară. De la bun început, dați-mi voie să vă spun că voi avea mare grijă să respectați timpul alocat. Uh, țineți minte că trebuie să încheiem dezbaterea la ora 21 și pentru a nu prelungi uh, dezbaterea, dați-mi voie să-i dau cuvântul de la bun început doamnei raportor Hübner. Thank you very much, uh, President, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. În ultimii doi ani și jumătate mi-am început majoritatea declarațiilor din această cameră spunând, referindu-mă la creșterea, la criza europeană, mă scuzați, și la problema legată de creștere. Aceste măsuri anticriză nu au reușit să genereze creștere. De aceea este nevoie să deblocăm împrumuturile BEI și să sporim implicarea sectorului privat în proiecte creatoare de locuri de muncă, mai ales cele cofinanțate prin politica de coeziune a Uniunii Europene și în acest context să mobilizăm toate măsurile ce pot declanșa creșterea. Și de fapt despre asta e vorba în această propunere legislativă. E vorba de crearea unui instrument de împărțire a riscurilor menit să faciliteze absorbirea uh, fondurilor din FEDER și din fondurile de coeziune alocate statelor membre care primesc asistență de la UE și FMI. În aceste state și în primul rând în Grecia, Există proiecte de investiții productive și de infrastructură, a căror implementare a fost blocată din lipsă de cofinanțare privată. E mai ales cazul infrastructurii de transport și de mediu, proiecte uh, care duc la colectarea de taxe de la utilizatori și a călor uh, valoare nu poate fi acoperită doar prin politica de coeziune. Și este cazul și al uh, proiectelor Uh, de investiții productive guvernate de regulile ajutorului de stat. Aceste pro uh, proiecte riscă să nu fie implementate pentru că sectorul privat și băncile nu pun la dispoziție lichiditățile menite uh, să-i ajute pe responsabilii de proiecte să le declanșeze. Aceste, această măsură prevede și posibilitatea de a se finanța alte proiecte care nu sunt cofinanțate prin programele politicii de coeziune, însă care contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii de coeziune și aduc o plusvaloare importantă strategiei europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și inclusivă. Propunerea va fi implementată de către Comisie la cererea statelor membre vizate în acord cu BEI sau cu alte instituții publice și private, dar cu misiune publică. Statele membre ar trebui să adreseze o cerere formală Comisiei, identificându-se, statele membre respective, bineînțeles, trebuie să adreseze o cerere oficială Comisiei. Comisia va evalua cererea și va crea și va gestiona acest instrument împreună cu BEI. Regulamentul prevede o descriere detaliată a procedurii ce trebuie aplicată pentru a se implementa un instrument de împărțire uh, a riscurilor. Am evaluat uh, situația posibilă a acestuia și ne-am asigurat că nu există angajamente condiționate pentru bugetul UE sau pentru bugetul statelor membre respective, dincolo de alocările financiare dedicate instrumentului respectiv. Comisia se va asigura că doar proiectele pentru care se iau decizii de finanțare pozitive de către BEI sau de către alte instituții cu uh, vocație publică implicate sunt eligibile pentru a fi finanțate prin acest instrument. Sper ca după votul de mâine din PE, Consiliul să adopte cât mai rapid acest regulament, permițând semnarea comună de către Parlament și Consiliu în mai și publicarea în jurnalul oficial al Uniunii Europene și intrarea în vigoare în aceeași zi. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimată colegă! Următorul vorbitor în numele Comisiei este domnul Șemeta. Vă mulțumesc, domnule președinte, membre Parlamentului European. În iunie 2011, Consiliul European a încurajat uh, Comisia și BEI pentru a consolida uh, sinergia între aceste proiecte și fondurile europene. Obiectivul a fost să creștem capacitatea de absorție a fondurilor europene și să stimulăm creșterea economică și crearea de locuri de muncă. În iulie 2009, șefii de stat și de guverne din zona euro și instituțiile europene au lărgit domeniul de aplicare al mandatului politic. Au invitat Comisia și Banca Europeană de Investiții să consolideze sinergia între programele pe termen lung și fondurile europene în toate statele membre care uh, sunt asistate și ajustate de Fondul Monetar Internațional. În ianuarie 2012, s-a cerut uh, Comisiei și Băncii Europene de Investiții să se gândească la opțiuni posibile, posibile pentru a promova creșterea economică, ținând cont de bugetul european ca o pârghie de creștere economică. În octombrie 2011, Comisia a adoptat o propunere de amendare a uh, regulamentului Consiliului din, do, do, din 2006 obiectivul fiind de a um, îmbunătăți programele cofinanțate din Fondul European de Dezvoltare Rurală și din Fondul, Fondul de Coeziune pentru a oferi uh, garanții și uh, împrumuturi din partea Banca Europeană de Investiții și din partea altor instituții internaționale care au o vocație publică, uh, ținând seama de aceste instrumente de împărțire a riscului. Statele Uh, membre vizate au fost cele care se confruntă cu dificultăți din punctul de vedere al stabilității financiare și care s-au bucurat de sprijin financiar în urma unui instrument de asistență. Măsura este gândită pentru a rezolva obstacolele cu care se confruntă anumite state din punctul de vedere de adunare, de adunare a fondurilor necesare pentru a face investiții în uh, infrastructură care poate fi finanțată doar din bani publici. Este vorba mai ales de proiecte de infrastructură care nu duc la uh, venituri. Val- valoarea acestor proiecte nu poate fi acoperită de, de alte, prin alte investiții. Până la urmă este vorba și de investiții uh, protejate pentru care există o plafonare a ajutorului de stat care poate fi oferit. Există o aprobare a, pentru mărirea ratei de cofinanțare din partea Uniunii Europene până la 95% ca parte a răspunsului Uniunii Europene la criza economică cu care ne confruntăm. Acest lucru nu este suficient pentru că costurile de investiții acoperite de venituri nu se încadrează, nu sunt eligibile pentru a fi cofinanțate din fonduri europene. Măsura propusă este o excepție de la cadrul actual, însă este justificată de uh, contextul actual uh, al crizei economice. Din momentul în care propunerea Comisiei a fost publicată, a avut loc o dezbatere intensă cu Consiliul și cu Parlamentul European și aș dori să profit de această oportunitate pentru a mulțumi membrilor Comisiei uh, Regii și în mod special președintele acestei comisii, doamnei Hübner, pentru sprijinul care ni l-au arătat în cadrul acestui proces. Aș dori să mulțumesc de asemenea membrilor Comisiei ECON și membrilor Comisiei de Control Bugetar și raportorilor acestor comisii și pentru sprijinul lor. Adoptarea de mâine a raportului Hübner va deschide calea pentru a asigura finanțarea unor proiecte strategice din uh, fondurile de coeziune, fără a submina bugetul european și fără a avea un impact uh, important asupra bugetului european în general. Punerea în aplicare, în aplicare a unor infrastructuri importante legate de mediu și de transport va fi ușurată și în urma acestui lucru um, creșterea economică și uh, crearea de locuri de muncă va fi ușurată. Într-adevăr, punerea în aplicare a unor proiecte strategice în sectorul uh, transportului se uh, estimează că va duce la crearea a 50.000 de noi locuri de muncă. În Grecia este vorba de această situație, dar și alte state se vor bucura de această propunere legislativă. În Anul trecut, în urma politicii de coeziune, s-au mobilizat fonduri pentru a contribui la uh, asistare a statelor membre care se confruntă cu dificultăți. A fost posibil să recurgem la măsuri uh, țintite într-un timp foarte, într-un timp foarte scurt. Cer așadar membrilor Parlamentului European să sprijine această propunere legislativă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar. Are cuvântul acum domnul Rivelini pentru un minut mulțumesc, domnule președinte. Propunerea va aduce care de modificare a regulamentului 1083-2006 din 2006 va oferi Comisiei posibilitatea de a ajuta statele care se confruntă cu mari uh, probleme din pricina crizei economice și care uh, din această pricină s-ar putea confrunta cu uh, posibilitatea pierderii tuturor fondurilor de coeziune de care ar trebui să beneficieze. Uh, această propunere ar ajuta toate statele membre, până și Italia uh, ar putea fi ajutată de această modificare, chiar dacă nu se confruntă cu aceleași probleme cu care se confruntă acum Portugalia sau Grecia. Uh, cadrul este cât se poate de clar. Dacă există mijloace, uh, fonduri neutilizate, atunci acestea ar urma să nu fie uh, pierdute conform noii propuneri. Uh, asta spre deosebire de uh, ceea ce se întâmpla în trecut. Bineînțeles, această nouă propunere duce la o modificare a modului în care sunt gestionate și administrate fondurile atât la nivel european cât și la nivel național. Important este ca toate aceste efecte pozitive să se repercuteze asupra tuturor statelor membre. Urmează acum domnul Papastankos domnule președinte. Consider că este foarte pozitivă propunerea de a fi creat acest instrument de împărire a riscurilor, care este destinat să susțină proiecte de investiții în infrastructură, după cum a spus doamna Hübner. Într-adevăr, este indispensabil să se creeze niște elemente generatoare de creștere în uh, această conjunctură de criză în care uh, sunt afectate foarte grav investițiile elene și uh, de asemenea lipsesc lichiditățile și este foarte dificil accesul la credit, ceea ce îngreunează acțiunile uh, din sectorul public, dar și din sectorul privat. După cum știți, uh, Problemele economiei elene s-au agravat și asta în ciuda sacrificiilor făcute de societate. Situația s-a, înră- înrăutățit, rata de șomaj în rândul tinerilor uh, frizează pragul de 50%. se dorește ca acest instrument să respecte condițiile pentru efectul de pârghie Uh, și uh, să se poată utiliza cât mai bine acest instrument cu influență pozitivă și sigură asupra economiei. În ceea ce privește uh, însănătoșirea economiei, este absolut necesar să se adopte urgent un plan de ieșire din criză și să se iasă din acest cerc vicios de austeritate și criză. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum, în numele S și D, doamna Cleva, un minut. Hvala za besedo. Izvajanje programov, ki se financirajo... Vă mulțumesc. Punerea în aplicare a programelor uh, finanțate din fondurile structurale um, are, nevo- are nevoie de sprijinul statelor membre, însă, în urma scăderii ratingului de credit, au fost oprite investițiile și din sectorul uh, privat, nu doar din cel de stat. Și propunerea făcută se referă la o excepție până la urmă și se bazează pe situații excepționale de criză. Prin intermediul acestui uh, instrument, atât Comisia Europeană cât și Banca Europeană de Investiții vor putea să acopere anumite riscuri. Așadar, putem păstra în continuare participarea sectorului uh, privat și putem reduce uh, povara administrativă. Pentru că, până la urmă, este vorba de programe deja autorizate care sunt în beneficiul uh, regiunilor și a statelor membre și, prin această măsură, nu există o presiune prea mare asupra bugetelor. Statele membre vor avea în continuare un cuvânt important de spus. De exemplu, Grecia a pregătit un număr foarte mare de proiecte și așteaptă doar unda verde pentru a le pune în aplicare. Această inițiativă vine în beneficiul statelor uh, care sunt cele mai afectate de această criză

Mulțumesc. În numele verzilor, un minut, doamna Schröter. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest instrument uh, propus de către Comisie este salutat de către verzi. Din punct de vedere financiar, acest, uh, această propunere a Comisiei seamănă mult cu propunerea noastră cu privire la uh, obligațiunile pe proiect. Acest instrument ar putea, într-adevăr, acel instrument ar fi putut, într-adevăr, ajuta uh, mult state precum Grecia. Uh, Eh, din păcate însă, propunerea Comisiei nu merge suficient de departe. Deocamdată, cele propuse de către Comisie nu pun suficient de mult eh, accent pe calitatea eh, proiectelor finanțate. Nu se spune nici unde, care sunt condițiile care trebuie să fie respectate de către aceste proiecte în ceea ce privește crearea locurilor de muncă sau stimularea creșterii economice. Ei bine, noi ne dorim ca investițiile care sunt sprijinite de către noi să fie într-adevăr durabile în beneficiul cetățenilor europeni. Din păcate, forma actuală nu este pe placul nostru și nu putem sprijini. Mulțumim. Urmează numele ECR, domnul Flasac, un minut. Dami a panove, discutăm dnes opatření, který... Doamnelor și domnilor, astăzi discutăm măsuri care au ca obiectiv reducerea datoriei suverane a unor, a unor state membre. Sunt state membre care se confruntă cu dificultăți de atragere de fonduri de pe piața liberă. Pentru Uniunea Europeană este, desigur, important ca companiile să obțină împrumuturi, fie că este vorba de împrumuturi din partea Băncii Europene de Investiții sau din partea altor instituții financiare. Dar nu cred că trebuie să exagerăm prea mult. Orice bancă și o bancă care se axează mai mult pe investiții trebuie să analizeze um, riscul unui uh, credit acordat și să-și uh, adapteze um, rata, de, rata cerută. Dacă pe viitor cineva va primi un credit doar dat, datorită faptului că există garanții externe, acest lucru nu va duce la rezolvarea problemei, pentru că mai târziu va trebui să ne confruntăm cu crearea unor datorii suplimentare în economiile noastre. Aș dori să cer tuturor să încercăm să eficientizăm cât mai mult uh, politicile noastre, să nu creștem doar rata de absorție. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Baftă în un minut. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Crearea unui instrument de împărțire a riscurilor care să permită absorbirea de plină a fondurilor regionale este corectă ca, din punct de vedere al obiectivelor, dar, dar faptul că Comisia a trebuit să recurgă la crearea unui astfel de instrument pentru a susține creditele din sectorul privat arată că uh, modul în care este tratată criza în zona euro pur și simplu nu funcționează. Este încă un exemplu în care Comisia încearcă să se doteze cu un instrument juridic pentru a, câștiga o bătălie politică care continuă pentru că nu se tratează problemele principale este în numele ideologiei europene este blocată creșterea și se continuă criza actuală. Acest instrument de împărțire a riscurilor permite Comisiei să urmărească orbește idealuri europene printr-o finanțare regională care reflectă sau nu obiectivele statelor vizate și uh, continuă să nege cât de absurd este din capul locului proiectul european. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Două minute, domnul Stadler, vă rog. Prezident, Domnule președinte, stimați colegi, cu aceast, acest regulament, politica coeziune, de coeziune devine practic o parte componentă a mecanismului de salvare european. european. Ei bine, această includere nu se bucură de sprijinul nostru. Da, colega Hübner are dreptate când spune că pachetele de austeritate nu au dat rezultatele dorite, dar lucrul acesta era evident de la bun început. Pachetele de austeritate, cel puțin în, Cre- în Grecia, au dus la slăbirea conjuncturii interne sau chiar distrugerea ei. Acum Uniunea Europeană vede, vede cât se poate declar cum Grecia se apropie de faliment. Ei bine, acum propunem instrumente de împărțire a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu mari dificultăți. Ei bine, acesta este un eufemism. Acest titlu este un eufemism. În momentul de față, uh, mai toată lumea trebuie să plătească pentru state care se află în fața ba, uh, falimentului, un faliment de stat. Noi cu instrumentul acesta încercăm să salvăm Grecia. Ei bine, e ridicol. Grecia nu va fi ajutată de acest instrument și nu poate fi ajutată. Nu facem decât să împărțim un uh, placebo uh, cu această propunere. În ceea ce privește aceste investiții productive și proiecte care generează, finan- uh, care generează venituri, ei bine, e o idee stupidă. Grecia nu este capabilă în momentul de față să asigure rata de cofinanțare. Oare cum va fi uh, capabilă ea să se implice în administrarea fondurilor și, mai mult decât atât, să acopere, uh, e drept, mai puține procente de, de cofinanțare? În momentul de față, iată, oferim bani de pomană unui caz social

Mulțumesc. Un minut 30, domnul Stavrakakis. Eh, Prezident, Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, aș dori să îi mulțumesc eh, doamnei raportor eh, și președinte a Comisiei Regii pentru acest raport remarcabil și să-i mulțumesc și uh, colegei noastre care a luat cuvântul la început pentru munca sa. Nu vreau să insist asupra detaliilor raportului pentru că a fost menționat de colegi amănunțit. Vreau să subliniez faptul că au fost propuse niște modificări uh, la politica de coeziune și că acestea contribuie la încercarea de a se redresa economia prin crearea de zeci de mii de noi locuri de muncă în Grecia, de exemplu odată ce se uh, vor încheia de către greci programele din cadrul axei 7, o prioritate a transportului european. Este vorba de mari lucrări regionale care au ajuns la un blocaj și uh, efectul de pârghie va fi foarte important aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut, domnul Crisogelos. Ένα τέτοιο εργαλείο διάχυση του κινδύνου είναι un astfel de instrument de împărțire a riscurilor este cu siguranță unul corect, însă condiția este să aibă drept obiectiv modificarea economiei pentru a o face mai viabilă și mai compatibilă cu obiectivele de mediu. De aceea, grupul verzilor a propus ca acest instrument să consolideze utilizarea metroului și a trenului și utilizarea energiilor regenerabile. Consider că munca Comisiei, a BEI și a Consiliului duce la un alt tip de acord care va presupune finalizarea lucrărilor de construcție de autostrăzi, care nu sunt nici viabile și nici necesare pe plan ecologic. Trecem acum printr-o criză financiară foarte gravă, deci traficul autorutier este tot mai redus. Aceste proiecte, spun economiștii, nu sunt viabile și mă miră că BEI nu spune și același lucru. Noi dorim ca aceste proiecte să fie utilizate pentru economia verde. Azi dimineață, reprezentanții Comisiei ne-au spus că economia verde ar avea potențialul de a crea 20.000 de locuri de muncă în Europa. De ce să nu utilizăm și în Grecia așa ceva? Mulțumesc, un minut 30, domnul Teixeira. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe doamna Hübner pentru raportul dumnei, pentru modul în care a redactat acest raport. Ne confruntăm cu o situație care justifică aceste metode uh, excepționale. Criza economică cu care ne confruntăm este una fără precedent și avem nevoie de instrumentele necesare pentru a combate efectele acestei crize, crize care au fost resimțite peste tot de cetățenii europeni. În legătură cu pașii pe care trebuie să îi luăm acum, trebuie să ne asigurăm că fondurile de coeziune sunt folosite într-un mod eficient pentru a asista economiile naționale. Aș dori să felicit Comisia pentru propunerea făcută de mărire a ratei de cofinanțare, propuneri care asigură un impact mai mare al fondurilor de coeziune, care asigură un impact mai mare al um, acestor proiecte. Um, instrumentul de împărțire a riscurilor înseamnă că Banca Europeană de Investiție și Comisia Europeană vor putea recurge la uh, acest efect de pârghie pentru a duce la investiții în sectorul privat. Sper că măsura luată va fi una din uh, numeroasele măsuri necesare pentru a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă în statele membre și pentru a crea, uh, pentru a consolida nivelul de coeziune în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru minut și jumătate are cuvântul domnul Țeler. Colegii, nu colegi. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Această propunere cu siguranță nu va evita, nu va ajuta la evitarea unui faliment de stat, dacă acesta este iminent. Dar uh, această propunere e mai bună decât a nu face nimic. Uneori e nevoie de astfel de măsuri excepționale. Uh, criza datoriilor publice cu care s-au confruntat uh, unele dintre statele membre au dus la blocarea unora dintre proiectele care erau eh, sprijinite prin intermediul fondului de coeziune. De ce? Pentru că investi- investitorii privați nu au mai fost dispuși să investească și nici băncile nu au fost uh, dispuse să ofere lichidități- lichiditățile necesare. Ei bine, aceste instrumente de împărțire a, ris- uh, a riscurilor vor ajuta la continuarea uh, Uh, proiectelor uh, care se află sub egida Fondului de Coeziune și a fondurilor uh, structurale. Aceste instrumente pot fi folosite ca și garanții pentru pro- proiectele deja demarate. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru că a contribuit la clarificarea propunerii comisiei. Domnia sa ne-a spus cât se poate de clar când și cum pot fi și trebuie să fie folosite aceste instrumente. Sunt de părere că aceste instrumente de împărțire a riscurilor trebuie să fie folosite doar în această situație cu care ne confruntăm în momentul de față și nu trebuie să se transforme într-un uh, uh sau să se transforme în instrumente recurente. Vă mulțumim foarte mult. Urmează doamna Sanchez Schmidt, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Faptul că acest raport e foarte tehnic nu trebuie să însemne că e mai puțin urgent să-l adoptăm. Criza a dus la o rarefiere a finanțării și Grecia este acum uh, asfixiată de întârzierile în marile lucrări de infrastructură care sunt esențiale pentru dezvoltarea economică și redresarea economică a acestei țări. Statul grec se scufundă sub datorii evaluate la mai multe miliarde de euro la concesionari și la Uniunea Europeană pentru că nu a respectat anumite directive. Mai mult, Grecia are dificultăți în accesarea fondurilor structurale și, în ciuda eforturilor făcute de Uniunea Europeană pentru a uh, ușura accesul, mai ales sporind cu 10% cofinanțarea europeană. Iată că ne aflăm într-o situație paradoxală în care statele care beneficiază de asistență financiară nu reușesc să cheltuie banii disponibili și mai și riscă să primească amenzi chiar de la cei care vor să-i ajute. Salut munca raportoarei Danuta Hübner care a uh, reușit să uh, medieze între Comisie și Consiliu în legătură cu utilizarea de garanții și uh, atragerea investitorilor privați. Susțin acest raport fără rezerve, dar aș vrea să merg și mai departe. Uniunea Europeană este acuzată pe nedrept că creează doar instrumente de austeritate. Însă iată că acesta este um, un raport care dovedește că noi dorim să stimulăm creșterea și să uh, susținem investițiile în proiecte de viitor. Mulțumesc. Un minut și jumătate, doamna Ivanova. Vă mulțumesc, doamna președintă. Nu există nicio îndoială Criza economică a afectat finanțele publice și sectorul bancar din statele membre. Dificultatea legată de lichiditățile financiare au dus la o, un acces uh, îngreunat pentru finanțarea pro, uh, proiectelor de infrastructură. Eu sprijin propunerea Comisiei de a crea acest instrument de împărțire a riscului pentru că acest instrument uh, ar uh, putea deveni un catalizator pentru investiții în aceste uh, proiecte și programe. Aș dori să spun însă că nu doar șase state se confruntă cu aceste dificultăți, ci și uh, alte state care au uh, fost mai grijuli din punct de vedere uh, financiar și acestea s-ar putea confrunta cu dificultăți de accesare a unor uh, fonduri suplimentare. Deci dacă vom limita folosirea acestor instrumente doar pentru anumite state, cred că am, trimite un, am transmite un mesaj greșit pentru că toată lumea s-ar putea confrunta cu aceste probleme. Aș cere Comisiei să permită folosirea acestor instrumente tuturor statelor care doresc să le folosească, pentru că așa proiectele ar putea fi puse mai bine în aplicare și ar asigura crearea de locuri de muncă și creștere economică peste tot în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Un minut și jumătate are cuvântul doamna Crața, acum vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul pe care îl dezbatem în această seară și această propunere a Comisiei Europene reprezintă o tentativă foarte importantă de a da un răspuns inteligent la încercarea de a combate criza economică și financiară mai ales pentru statele afectate cel mai grav, cum este țara mea, Grecia. Salut această propunere și crearea acestui nou instrument de împărțire a riscurilor, care dă posibilitatea statelor respective să uh, poată să utilizeze fondurile europene și să uh, economisească fondurile provenite de la BEI și de la alte instituții financiare și să le utilizeze pentru a finanța lucrări uh, din, uh, finanțate în cadrul uh, fondurilor de coeziune. Astfel, sectorul public are posibilitatea de a crea locuri de muncă, mai ales pentru statele în care investițiile au scăzut drastic, cum este cazul Greciei. Grecia a manifestat foarte mult interes față de acest mecanism, mai ales în privința concesiunilor de autostradă și cred că va fi o ocazie bună pentru a se redresa economia de care țara mea are atâta nevoie pentru a uh, reveni pe calea cea bună. Mulțumesc. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Patru colegi au cerut cuvântul în următoarea ordine. Domnul Luhan,

Mulțumesc, domnule Luhan. Un minut, domnul Pașca. Ďakujem za slovo. Rozumiem eh, úsiliu Európskej komisie pomôcť eh, novým... Vă mulțumesc foarte mult. Salut încercarea comisiei de a da dovadă de creativitate și de a folosi, prin urmare, instrumente inovatoare în cazul statelor care se confruntă cu probleme în ceea ce privește stabilitatea financiară. Multe dintre proiectele pe care sectorul privat nu le-a susținut ar putea fi uh, finalizate cu ajutorul uh, garanțiilor Uniunii Europene. pro- utilizarea acestor instrumente va, fi, va depinde de situația fiecărui stat membru în parte. Domnule comisar, vorbeați despre regulile naționale cu privire la ajutoarele de stat. Ei bine, din punctul de ved- meu de vedere, dacă BEI este de acord și consideră că proiectele vizate sunt uh, logice și raționale, atunci eu cred că statele membre ar putea găsi fondurile necesare pentru a le sprijini. Uh, domnule, uh, domnul Ferreira urmează acum. Obrigado, Sr. Presidente. Estamos perante mais uma proposta. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Avem în fața noastră o altă propunere a Comisiei uh, Europene care este adresată statelor se confruntă cu dificultăți uh, financiare. Comisia uh, primește prerogative care reveneau înainte statelor membre și este vorba de fonduri care erau adresate oricum statelor membre din cadrul fondurilor de coeziune și care erau gândite pentru a uh, face față uh, dificultăților um, legate de finanțarea de către sectorul bancar uh, privat. Mi se pare o situație puțin ridicolă, pentru că în loc să punem la dispoziție mai multe fonduri pentru proiectele respective, de acest lucru am avea nevoie. Ce se face în schimb? Este vorba de o practică care va reduce fondurile disponibile statelor membre. Cred că există alte posibilități pentru a depăși uh, reduceri, uh, reducerea drastică a investițiilor din sectorul privat și public care se manifestă acum. Dacă este să vedem ce se întâmplă în România, în Portugalia sau în Spania, este foarte clar că nu există posibilitatea de a, se, de a beneficia în urma

Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau de asemenea să le mulțumesc tuturor uh, europarlamentarilor pentru remarcile lor. Mă bucur că suntem cu toții de acord că statele care au mari dificultăți acum uh, trebuie să fie sprijinite. În ceea ce privește extinderea acestui instrument asupra tuturor statelor membre, ei bine, acest subiect a, a tot fost uh, dezbătut uh, până în momentul de față. Dar dați-mi voie să vă atrag atenția asupra faptului că acest, uh, aceste instrumente de împărțire a riscurilor au fost create pentru a adresa tocmai problemele excepționale cu care se confruntă Grecia, chiar dacă există și alte state membre care se confruntă cu dificultăți, însă mai mici. Extinderea acestor instrumente asupra tuturor statelor membre, bineînțeles, ar avea un efect negativ asupra bugetului Uniunii Europene. În ceea ce privește propunerea legislativă. Inițial, uh, aceasta se referea doar la proiectele decise la nivel național. Însă, după ce am discutat cu Parlamentul European, cu uh, Fondul Monetar Internațional și cu Consiliul, am decis să extindem acest uh, acest, aplicarea acestor instrumente asupra tuturor acelor proiecte care fac parte din uh, um, sau care au ambiții de coeziune și care sunt uh, aprobate de către BEI. Prin urmare, vom uh, evalua toate acele uh, proiecte care au uh, ambiții demne de fondul de coeziune. Bineînțeles că aceste proiecte sau proiectele care vor fi sprijinite în mod deosebit uh, sunt cele care au de-a face cu uh, energia regenerabilă, energiile regenerabile. Dacă ne-am distanțat de acest domeniu al coeziunii, vă dați seama că am generat probleme juridice în uh, esență. Aceste instrumente de împărțire a riscurilor se referă la anumite probleme cu care se confruntă anumite state membre. Aceste instrumente nu trebuie să fie văzute ca un fel de cec în alb oferit tuturor statelor membre care au în momentul de față probleme cu absorpția fondurilor europene. În încheiere, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra faptului că fondul de coeziune nu este unul structural prin excelență, ci poate oferi și asistență pe termen scurt. Nu pot decât să cer Parlamentului European să sprijine această propunere legislativă. Mulțumim, domnule comisar. În încheiere îi dăm cuvântul doamnei raportor pentru două minute. Like very briefly. Da, foarte pe scurt, aș dori să mă refer la două puncte. În primul rând, în urma dezbaterii a devenit uh, foarte clar următorul lucru. Această nou, acest instrument nou politic uh, pentru punerea lui în aplicare este nevoie de o colaborare foarte bună între statul respectiv și Comisia Europeană și în acest context eu sper că în state cum este Grecia aceste nouă fonduri financiare vor permite punerea în aplicare a unor proiecte care reprezintă priorități majore pentru această țară. Sper că până la urmă Comisia și Banca Europeană de Investiții vor finaliza aspectele tehnice necesare cât mai repede. Al doilea punct la care doresc să mă refer este dialogul foarte constructiv pe care l-am avut pe de-o parte cu raportorii din umbră și cu ceilalți copii, uh, cu ceilalți colegi care au redactat avize din partea celorlalte comisii. Am avut un dialog foarte bun și cu comisia, pentru care doresc să mulțumesc. Vă mulțumesc. Am încheiat dezbaterea acestui punct de pe ordinea de zi. Votul va avea loc mâine la ora 12. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere pentru disciplina de care au dat dovadă. Știu că doriți să vedeți și meciul din această seară. Domn președinte mulțumește și interpreților pentru uh, răbdarea de care au dat dovadă. Mulțumim și noi. Ședința s-a încheiat. Vă mulțumesc.